Stimați colegi, ar dori să încep uh, cu niște anunțuri înainte să vină doamna Morini. Aș dori să declar deschisă ședința. Primul punct de pe ordinea noastră uh, de zi este uh, adoptarea ordinii de zi. Ultimul, uh, ultima versiune a proiectului de ordine de zi a fost deja uh, distribuită. Nu sunt deocamdată solicitări de modificare a ordinii de zi. Prin urmare, considerăm în acest moment ordinea de zi adoptată. De asemenea, aș dori să vă informez că, firește, ședința noastră este transmisă pe internet. Și acum trecem la punctul 2 de pe ordinea noastră de zi și anume uh, anunțurile. Președinte, Vreau să vă spun că uh, ieri am avut o întâlnire uh, comună cu Econ, deci o întâlnire AFCO-Econ în baza uh, regulii 55. Și aceasta a fost prima întâlnire legată de schimbarea tratatului, adică modificarea articolului 22 cu privire la statutul ESB și BCE. Probabil știți, totul a început cu o recomandare din partea BCE. De asemenea, este implicată în acest proces și Comisia uh, Europeană, care dă un aviz. Deja am primit acest aviz. S-a hotărât că ambele comisii AFCO și CON vor lucra împreună, așadar ieri am avut primul schimb de opinii între uh, cele două comisii implicate uh, în baza regulii 55, pe picior de egalitate. S-a susținut uh, nevoia de a modifica articolul 22 uh, și, practic, s-a susținut uh, direcția înspre care ar trebui să ne îndreptăm cu această schimbare. Avem și un calendar pentru întregul proces. 28 martie, raportul va fi înaintat, o prezentare a proiectului de raport pe 24 aprilie la Econ, apoi uh, termen de înaintare a amendamentelor 2 mai 2018 uh, la ora prânzului și apoi uh, analiza amendamentelor la AFCO pe 24 mai, după care vot pe 19 iunie, probabil în plen, vot în iulie. Este un dosar care este strâns legat și de alte dosare, mai ales de modificarea IMI Uh, care ține de competența uh, ECON. Poate vă amintiți că uh, avem o legătură și Comisia Juri, tot în baza regulii 55, pentru un raport a lui Pavel Svoboda din partea jurii și Richard Corbett din partea AFCO. Este vorba despre un uh, raport pentru punerea aplicare și interpretarea uh, uh, legislației europene cu privire la o mai bună reglementare. De mai bine de un an a existat un grup de lucru, iar acum a sosit vremea ca raportorii să își finalizeze uh, raportul. Uh, înțeleg că miercuri pe 28 martie vom discuta uh, amendamentele probabil într-un, într-o ședință a jurii. Iar apoi, uh, Richard ar putea să ne spună care este calendarul pentru că eu nu îl am aici. Vom avea un vot comun al comisiilor pe 25 uh, aprilie, dacă nu mă înșel. Uh, în cadrul ședinței comisiei noastre, după care ajungem în plen. Deci uh, suntem pe cale să finalizăm raportul și evaluarea noastră legată de uh, modul în care um, funcționează acordul instituțional cu privire la o mai bună reglementare. Dorești să spui ceva? Nu. Bun. Atunci pot să trec la punctul 3 de pe ordinea noastră de zi. Aș dori să vă informez în legătură cu recomandările coordonatorilor uh, de la întâlnirea anterioară și de la întâlnirea din această dimineață. Vreau să vă informez așadar că raportul cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor uh, din tratat care uh, vizează cooperarea sporită deci acest raport de punere în aplicare a fost alocat PPE-ului, Alan Lamasur este raportorul. Apoi Pascal Diran a început să lucreze la raportul din propria inițiativă cu privire la uh, o uh, diferențiere integrată, apoi chestiunile care țin de cetățenia europeană. Raportul este mm, domnul Induov din partea ALDE și apoi avem și un raport din propria inițiativă cu privire la starea dezbaterilor cu privire la viitorul Europei. Raportor uh, uh, este din cel un uh, raportor din partea socialdemocraților, dar pe acesta nu-l cunoaștem încă. Și apoi uh, am hotărât anterior că pentru bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 pentru toate secțiunile, raportorul uh, va fi alocat președintei AFCO. Astăzi eh, președinta a fost autorizată ca pe durata verii, când eh, nu va exista o întâlnire AFCO, să reintroducă schimbări dacă între timp Consiliul eh, modifică propunerea Comisiei. De asemenea, președinta a fost autorizată cu privire la mandatul de negocieri ca totul să se petreacă uh, printr-o scrisoare a președintei spre Comisia pentru Buget. Apoi, coordonatorii au hotărât de asemenea să organizeze o audiere suplimentară cu privire la procedura de uh, nominalizare a membrilor Comisiei. Uh, reamintesc în acest context raportul anterior al Richard Corbett care a tras învățămintele procesului anterior de numire a uh, Comisiei uh, Europene. Prin urmare, sperăm că la această audiere va fi prezent și raportorul care va redacta acest raport. Nu știu dacă va fi fezabil acest lucru, s-ar putea să nu putem realiza toate acestea, însă vom avea o discuție în cea de-a doua jumătate a anului, iar cea de-a doua decizie susținută de coordonator se leagă de întâlnirea noastră uh, cu Comisia de la uh, Veneția. Am hotărât să avem această întâlnire pe 16 aprilie la Strasburg, uh, la întâlnirea noastră extraordinară de care vom avea nevoie pentru a vota. Deci vom avea această întâlnire cu Comisia de la Veneția. Înțelegem că președintele Comisiei de la Veneția poate să vină, deci vom avea o întâlnire cu acesta pe 16 aprilie. Apoi, după cum probabil știți, Consiliul a hotărât o dată căci asta ține de competența uh, comisiei, uh, Consiliului, mă scuzați, uh, data alegerilor europene, iar acum AFCO trebuie să reacționeze pentru că Parlamentul este consultat în acest proces. Am rugat raportorul uh, pentru aceste consultări uh, cu Parlamentul European să fie prezent. Cam atât, cred, deocamdată. Cam asta am hotărât uh, astăzi. Continui cu deciziile anterioare ale coordonatorilor și pot să vă spun că vom avea o altă audiere în cel doilea semestru al 2018 cu privire la aspectele constituționale ale dimensiunii sociale a Uniunii Europene. Vom încerca mm, eventual să organizăm această audiere împreună cu Comisia uh, EMPL. Data însă nu a fost uh, hotărâtă. Cât privește misiunile spre statele membre și statele candidate, ne-am hotărât să organizăm o misiune în Franța și încă una în Muntenegro, iar datele încă mai trebuie hotărâte. Coordonatorii, de asemenea, au numit-o pe Merit McGuinness uh, ca nou reprezentant AFCO pentru uh, rețeaua de um, gender mainstreaming. O vom uh, ruga pe doamna McGuinness să studieze și agenda verzilor pentru acest subiect și să nu uităm, această agenda ne-a fost oferită de grupul verzilor ne-am hotărât să invităm pe doamna McGuinness să-și prezinte propriile idei legate de modul în care va reuși să uh, facă ceea ce presupune uh, funcția sa. Cam atât aș dori să vă raportez în legătură cu cele două întâlniri ale coordonatorilor. Iar acum așteptăm pe doamna ombudsman. O vom uh, asculta pe doamna O'Reilly, care ne va spune în ce constă activitatea sa recentă. Așteptăm câteva minute. Înțeleg că doamna O'Reilly este în zonă. So I would like to open this part of our meeting. Uh, aș dori să deschid această parte a ședinței noastre și să îi urez bun venit uh, doamnei ombudsman uh, din partea întregii noastre comisii. Trebuie să vă spun că în ultimii doi ani AFCO a dedicat foarte mult timp și foarte multe eforturi pentru a reflecta la viitorul Europei atât în uh, termeni instituțional, cât și în ceea ce privește termenii democrației sau răspunderii. De aceea, munca dumneavoastră pentru noi este foarte importantă și mă bucur că puteți să împărtășiți uh, cu noi uh, acest moment astăzi, pentru că știm că faceți foarte multe deja și că munciți eh, din greu exact la aceste chestiuni care țin de transparență și răspundere cu privire la instituțiile europene. Și de aceea contribuția dumneavoastră va fi foarte importantă pentru reflexiile noastre ulterioare și pentru rapoartele eh, la care lucrăm legate de eh, viitorul Europei, care includ firește componente legate de instituții europene și răspunderea lor. La sfârșit vom da timp și pentru întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc Comisiei pentru pentru această uh, invitație de a împărtăși cu dumneavoastră o parte din uh, munca uh, cu care ne ocupăm noi pentru a vedea cum se potrivește ea în cadrul activității pe care o derulați, mai ales în ceea ce privește viitorul Europei. Sunt conștientă de munca dumneavoastră, am urmărit-o, prin urmare voi aborda câteva domenii de activitate pe care l-am abordat în uh, ultima perioadă. Foarte succint, rolul nostru este să susținem democrația europeană și să ajutăm la crearea uh, unei administrații europene mai eficiente, mai, mai eficiente, mai transparente și mai pline de răspundere. Deci nu vorbim de transparență în sine, ci de transparență care să ajute la uh, obținerea răspunderii. Trebuie să spun și că văd adesea faptul că standardele din instituțiile europene sunt destul de uh, ridicate. Prin urmare, trebuie să recunoaștem rolul important pe care joacă instituțiile europene în viața cetățenilor europeni și asta în multe domenii. În multe domenii standardele sunt mult mai ridicate decât cele similare din statele membre. Astăzi voi vorbi despre aspecte care se leagă de subiectele de care se ocupă această uh, comisie. Uh, vom spune ce am făcut uh, prin analiza noastră legată de codul de conduită al comisiei, răspunderea la nivelul Consiliului și, bineînțeles, Brexit. În ceea ce privește răspunderea Consiliului, adică cum acționează guvernele atunci când vin la Bruxelles pentru a uh, își asuma rolul de colegitor alături de Parlament deci acesta este subiectul care ne-a interesat. În raportul Brock-Breso uh, se uh, menționează faptul că uh, se insistă asupra importanței de a garanta transparența modului în care legiferează Consiliul în conformitate cu articolul 3 al tratatului, care numește Consiliul un reprezentant al democrației. Prin urmare, legiferarea trebuie să fie un proces foarte lin în beneficiul cetățenilor. Nu trebuie să spună nimănui Uh, despre uh, cultura aceasta de a blama Bruxelles pentru orice ce se uh, întâmplă. Sunteți conștienți de acest fenomen. Trebuie însă să înțelegem cum funcționează sistemul legislativ, pentru că altfel este mult, mai uș- mult prea ușor să dai vina pe Bruxelles atunci când uh, oamenii nu înțeleg care este rolul pe care îl joacă propriilor lor aleși sau propriile lor uh, uh, guverne în tot acest proces. Deci ceea ce am făcut noi a fost să analizăm puțin discuțiile care se poartă în organismele pregătitoare, uh, în grupurile de lucru, sunt cam 150 de astfel de grupuri de lucruri, iar apoi la nivelul următor uh, ne-am interesat de activitatea ambasadorilor Uniunii Europene. Știți uh, că toate acestea sunt o parte intrinsecă a procesului, pentru că foarte multe decizii sunt luate la acest nivel înainte să ajungem la vârf și la nivelul uh, Consiliului ca deci uh, ne-am interesat uh, practic de aceste niveluri. Am văzut uh, că există nevoia să avem un acces complet, coerent și la timp la discuțiile care se poartă în Consiliu, pentru că doar așa pot cetățenii, dacă doresc, să se implice în acest proces și să-și facă cunoscute opiniile în momentul în care în acest proces opiniile lor pot fi luate în calcul. Și această imagine vă arată deschiderea Parlamentului în ce privește rapoarte, dezbatere, amendamente și rezultatele publice. The two main issues for citizens, the existence of documents, obviously, to find out what's going on, you need to know. Evident, trebuie să știm ce documente există, unde să fie găsite, cum să le găsim și cum să le înțelegem, pentru că Uh, chiar și pentru dumneavoastră care sunteți foarte pregătiți în legislația europeană, uneori poate fi foarte dificil să decodați ce se întâmplă. Mi se pare important că înregistrarea pozițiilor față de publicarea pozițiilor sunt două chestiuni diferite. Evident, publicarea pozițiilor ar trebui făcută la momentul potrivit, dar cred că e important să reamintim pozițiile, chiar dacă nu sunt publicate, uh, ca astfel încât oamenii să uh, aibă o imagine clară și să poată urmări uh, tot traseul pe care l-a urmat un regulament sau un document, un document legislativ. Accesibilitatea documentelor, evident, sunt acestea accesibile, pot fi obținute ușor și utilizarea termenului limitat, limite în franceză. Asta nu înseamnă că documentele respective vor fi acceptate. Dar acest limite a devenit un fel de interdicție generală pentru publicarea documentelor. Sunt documente limitate în ce privește distribuția lor și se pare că există o practică foarte largă în legătură cu marcarea acestor documente și când sunt examinate din punct de vedere al regulamentului 1049, majoritatea sunt publicate pentru că nu reprezintă niciun fel de problemă și cred că asta e una dintre cele mai probleme, contestate chestiuni. Apoi, am început acum un an analiza noastră, am pus o serie de întrebări Consiliului, ei n-au răspuns, am avut o consultare publică, am uh, discutat uh, diferitele practici ale grupurilor de lucru și la nivel coreper la Consiliu și am făcut o concluzie de proastă administrare în legătură cu utilizarea excesivă a clasificării limitat și, de asemenea, lipsa de înregistrare a pozițiilor statelor membre. Deci așteptăm un răspuns din partea Consiliului pe 9 mai anul acesta. Recomandările făcute către Consiliu să înregistreze identitatea statelor membre care exprimă poziții în uh, instituțiile pregătitoare o revizuire în 12 luni a modului în care își îndeplinește obligația legală în ce privește uh, publicarea documentelor legislative, dezvoltarea unor criterii clare pentru statutul limitat și să revizuiască acest statut. Deci nu să existe o utilizare generală a acestui statut, ci să examineze cu atenție documentele care sunt propuse să aibă statut limitat și să se vadă dacă e justificat. Și să ușureze accesul oamenilor la aceste documente. Deci dacă urmărește o propunere legislativă, să existe o pagină de web accesibilă mai degrabă, pe care să găsești toate informațiile mai degrabă decât să te plimbi de pe o, un site pe altul ca să găsești ce trebuie. Cum spuneam, Consiliul sperăm va răspunde până pe 9 mai. Voi lua o decizie finală în funcție de răspunsul Consiliului și în funcție de un posibil raport special către Parlament sau dacă vor mai fi și rapoarte din proprie inițiativă ale Parlamentului, asta nu depinde de mine, poate, va exista un raport legislativ. Apoi, uh, Parlamentul olandez a urmărit această chestiune și a contactat și alte parlamente în legătură cu problema responsabilității Consiliului. Evident, ar putea deveni o problemă importantă în campania electorală din 2019 și atunci, evident, președinția finlandeză în a doua parte a lui 2019, uh, dacă dorește și dacă alege, ar putea duce lucrurile chiar și mai departe. Deci, pe scurt, Asta e în legătură cu munca noastră legată de Consiliu și știu că cunoașteți multe pe acest subiect. Următorul subiect, codul de conduită al, comis- al comisarilor care a fost revizuit, lucru pe care l-am salutat. Principalul factor a fost extinderea așa, numitului, așa numite interdicții de lobby de la 2 la 3 ani și codul de conduită pe care în continuare îl putem critica, este totuși unul dintre cele mai puternice din lume și știu că adesea sunt foarte critică în legătură cu astfel de chestiuni, dar cred că asta se întâmplă numai pentru că recunosc rolul foarte important pe care instituțiile europene îl joacă nu doar aici, dar și pentru exemplu pe care îl pot da la nivel global în legătură cu aceste chestiuni atât de importante pentru cetățeni. Dar, cum spuneam, acum este foarte puternic. Am pus, uh, am făcut unele sugestii comisiei în legătură cu modul în care se poate întări această situație și toate activitățile post-mandat ale comisarilor să fie publicate. Președintele Juncker, în uh, discursul privind starea Uniunii de acum 2 ani, a vorbit despre crearea unei comisii de etică independente. Eu am cerut o comisie complet independentă, în sensul că să fie separată și care se poate decide, să decide ea și ce să investigheze și ce să publice. Cred că în acest moment comisia este cea care decide ce publică și ce nu publică și ce, sigur, nu sunt accesibile prin uh, regulamentul 1049. În ce privește Comisia de Etică a Comisiei, cred că sunt oameni extraordinari acolo, dar am sugerat că ei să-și lărgească domeniul de activitate și de interes, uh, aducând mai mulți oameni care să ia parte la discuții și, de asemenea, să extindă perioada de notificare la câțiva ani. Nu cred că asta se poate face într-un mod foarte alb și negru. Cred că fiecare chestiune trebuie judecată în funcție de propriile sale argumente. Începește registrul transparenței. Propunerea comisiei este binevenită. Se întărește registrul, se face, de fapt e un registru obligatoriu de facto. Știu că doriți o implicare reală a Consiliului. Au fost discuții la care am luat parte în legătură cu suprapunerea registrelor între statele membre și Uniunea Europeană și că asta ar putea crea confuzie pentru cetățeni și pentru cei care trebuie să se supună regulilor înregistrării. În uh, vechiul registru, lobby-ul indirect era parte din uh, această chestiune descrierea definiția lobby-ului părea să fie mai îngustă de această dată, dar sunt sigură că e ceva ce va fi discutat în negocierile care au, interinstituționale care au loc acum. Și semnul de întrebare care se pune aici este dacă se va ajunge la un acord înainte de 2019. Și aceasta este o idee pe, despre care au vorbit uh, unii oameni, și anume ca să există un registru al transparenței central unde toate informațiile despre întâlniri cu oficiali europeni se poate fi accesate. Știu că există deja această legătură uh, făcută cu Registrul Transparenței, uh, care se, uh, se alătură și regulilor privind așa numita ușă rotativă între, între instituții și sectorul privat, reguli privind accesul instituției și toate celelalte idei. Iată niște, aici niște recomandări practice pe care le-am făcut anul trecut, uh, dintr-un sentiment pe care l-am avut că mulți uh, oficiali și funcționari europeni nu erau foarte siguri în legătură cu ce trebuie să facă atunci când sunt contactați de reprezentanția unui grup de interese, care e procedura în a trata cu ei. Și trebuie să spun că ai asculta pe reprezentanții acestora e absolut legitim, pentru că trebuie să înțelegi impactul pe care o propunere pe care o faci va avea asupra cetățenilor, companiilor sau societății civile. Așadar, am făcut această listă de da și nu pe baza unor cercetări la nivel global și mă bucur să spun că acum Comisia uh, le folosește și le-a distribuit oficialilor săi. Deci sunt orientări generale în legătură cu modul în care trebuie să tratezi cu reprezentanții unor grupuri de interese într-un mod deschis și responsabil. Inițiativa privind negocierile legate de Brexit uh, am avut uh, până astăzi negocieri foarte transparente din partea Uniunii Europene. Comisia acum un an a promis o transparență fără precedent și vedeți că se publică directivele de negociere și pe măsură ce discuțiile fac progrese și se va ajunge la viitoare relație între UE și Marea Britanie, transparența ar putea deveni o problemă, dar pentru moment lucrurile merg foarte bine și, cum spuneam, cerem publicarea recomandărilor legate de calendar, am implicat și ombudsmanii naționali, pentru că mulți ombudsmani sunt în state membre ale căror cetățeni vor fi afectați de ce se întâmplă și de asemenea cetățenii britanici care trăiesc în Uniunea Europeană. Suntem foarte interesați care va fi situația lor și ei sunt la fel și recent am cerut comisiei, luna trecută, am cerut comisiei un, echilibru în ce privește contribuția tuturor părților implicate. Să ne asigurăm că avem toate opiniile prezente în această negociere. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamna ombudsman, și acum aș vrea să uh, deschid discuțiile. Începem cu Mercedes Bresu. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, uh, doamna O'Reilly, pentru prezentare și pentru raport în general. Uh, eu voi interveni în legătură cu uh, uh, situația Consiliului în calitate de colegislator și sper că alți colegi vor interveni în legătură cu alte chestiuni pe care le-ați prezentat și pe care le considerăm foarte importante. Mi se pare că ați făcut niște observații extrem de interesante și pertinente. Așa cum ați spus deja, noi, Comisia AFCO din Parlament, am discutat adesea rolul de colegislator al Consiliului în raportul pe care l-am uh, făcut împreună cu domnul Elmar Brock și cu siguranță pentru noi asta este un punct foarte important și care uh, uh, fost și pentru alții foarte important. Gândiți-vă că Comisia a folosit foarte mult raportul uh, Bresobroc în uh, documentul său privind uh, viitorul Europei, dar în alte aspecte raportul a rămas complet în umbră. Așadar, vă mulțumim foarte mult pentru că ne ajutați să redeschidem discuția cu Consiliul pe acest subiect. Aveți dreptate, e vorba de o situație foarte caracterizată de foarte multă opacitate. Propunerile dumneavoastră merg cu siguranță în direcția cea bună și noi continuăm să credem că um, lucrul cel mai important este o resetare a sistemului legislativ care să le, uh, să, uh, să le spună cetățenilor europeni că uh, până la urmă Consiliul este un colegislator, pentru că mulți nu știu asta, care datorează transparența din punct de vedere al procesului legislativ. Sigur că e vorba de o muncă enormă, tehnico-birocratică, care stă la baza activității legislative și politice. Dar acest aspect și acest aspect care este mai politic e important pentru că el afectează nu doar transparența, ci și calitatea politică a muncilor. Dacă miniștrii nu participă realmente la toată munca de structurare, atunci, la momentul când trebuie să ia o decizie politică, lucrurile se reduc la un fel de formalitate a acestui Uh, corpul legislativ. Așadar, o reformă profundă a Consiliului ar fi necesară. Dar, cu siguranță, uh, concluziile noastre sunt foarte importante ca să facă mai accesibil, mai accesibil cel puțin, uh, să mai accesibil activitatea legislativă a Consiliului. Considerați că mai multă transparență, mai multă accesibilitate. Uh, asta ar putea fi chestiuni care ar ajuta și munca în activitatea Coreper. Pentru că acolo sunt uh, reprezentanți care nu au fost aleși de nimeni și care totuși fac o activitate quasi legislativă. Și cred că nu există o diferență de fond în uh, funcționarea Consiliul atunci când nu sunt prezenți eh, reprezentanții politici în procesul legislativ. Deci cred că aici eh, s-ar putea face unele recomandări. Pentru că nu e obligatoriu ca la Coreper să participe neapărat ambasadorii, pot să participe la orice moment al muncii Consiliului Ministrii. Da, evident, asta ar însemna că ar trebui să dedice mult mai mult timp instituțiilor eh, europene. Așadar, m-ar interesa să văd uh, ce părere aveți noastră despre acest aspect și apoi vreau să vă mulțumesc pentru sugestiile făcute. Uh, sperăm să putem face un raport din proprie inițiativă, dar trebuie să ne mișcăm repede pentru că timpul trece. Cum spuneam, trebuie să acționăm foarte rapid după 9 mai, după răspunsul Consiliului, ca să putem să intervenim înainte de sfârșitul acestei legislaturi. Vă mulțumesc. Uh, for ECR, Mr. Wills. Mulțumesc pentru ECR. Za sprawozdanie i za... Mm, mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru declarația clară că sunteți pentru transparență. Aprecierea dumneavoastră mi se pare favorabilă. Pe de altă parte, în însăși natura comerțului stă faptul că raportul pe care îl va adopta Parlamentul va fi foarte important pentru comisia noastră. E vorba de raportul pentru transparență a domnului Gigold. Avem impresia că aplicarea acestui raport uh, se va lovi de o serie de obstacole. În acest sens aștept cu mare interes avizul dumneavoastră privind avantajele acestui raport și felul în care va fi pus în aplicare. După părerea noastră, este un subiect foarte important. E vorba aici și de accesul la documente, registre de transparență anumită puritatea regulilor în ceea ce privește activitatea de lobby. Aștept cu mare interes care ar fi părerea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Pentru GUE, Barbara Spinelli. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră de aici. Trebuie să vă mărturisesc că recomandările dumneavoastră reprezintă un sprijin pentru noi parlamentarii. Eu uh, doream să vă pun o întrebare legată de, de transparența trilogurilor și în cadrul acestora. Știu foarte bine că dumneavoastră ați venit cu niște recomandări în 2016 deosebit de importante. Nu știu ce s-a făcut după acestea. Vrem la ora actuală să scot în evidență, bazându-mă pe puțină experiență pe care am în uh, ceea ce privește trilogurile, este faptul că lipsa de transparență când vine vorba de pozițiile individuale ale statelor membre, uh, face adesea să, ca negocierile să se blocheze. Adesea, reprezentantul Consiliului în cadrul procesului de codecizie, așadar reprezentantul președinției rotative a Consiliului, nu poate furniza indicații precise pentru că nu există un acord între statele membre. Deputații însă și Comisia nu știu exact care sunt pozițiile statelor membre și ar fi important să avem acces la această informație, pentru că în acest fel am putea înțelege care este obstacolul care blochează negocierile. Cred că este deosebit de relevant când vine vorba de pachetul pentru azil. Negocierile privind uh, imigrația sunt blocate printre altele, după părerea mea, din cauza acestei lipse de transparențe. După cum uh, ați făcut deja recomandări, aș vrea să știu dacă aveți idei noi în acest sens și dacă a existat un follow-up la recomandările dumneavoastră. Același lucru e valabil și pentru lipsa totală de transparență a Eurogrupului. Și cu această întrebare voi încheia într-atât încât nici măcar nu primim uh, procesul verbal al întâlnirilor lor. Mulțumesc! So, uh, Richard... Richard Corbett. Dan, o parte din uh, observațiile pe care doream să le fac deja au fost făcute de alții, așa că nu mai am decât un lucru de comentat, și anume că în ceea ce privește negocierile pentru Brexit, latura europeană a dat dovadă de transparență impecabilă, fiecare document, fiecare document de poziție, fiecare proiect de uh, document de poziție a Comisiei a fost publicat, orientările, mandatul. Pe de altă parte, de partea britanică am constatat o lipsă remarcabilă de transparență. Poate că ați urmărit uh, epopea din Casa Comunelor, unde studiul de impact uh, privind Brexit al guvernului nu au fost publicat. La, anumit, la un anumit moment chiar s-a negat existența acestuia. Grație unor scurge de informații în cele din urmă a fost, uh, a fost publicat. Și puteți înțelege de ce guvernul nu dorea ca acest studiu de impact să fie publicat pentru că reflecta un impact negativ al Brexit asupra economiei britanice. Cu toate acestea, concluzia e că uh, nu s-a dat dovadă de transparență. Aș dori să știu dacă ați uh, luat legătura cu ombudsmanul britanic în acest sens. Mulțumesc, Iulainen. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă O'Reilly, pentru activitatea dumneavoastră este un ajutor enorm pentru promovarea transparenței în Uniunea Europeană. Europeană. Într-adevăr, Consiliul este o gaură neagră, lucru pe care l-am criticat deja de mulți ani. E nevoie de adevărată revoluție culturală și spun uh, referindu-mă de la diplomația în spatele ușilor închise până la democrația, democrația pe platformele publice, pentru că Consiliul este un legiuitor, iar un legiuitor trebuie să fie deschis. Cu siguranță există multe contraargumente și anume că activitatea Consiliului necesită un mediu confidențial, și de multe ori tratatele nu sunt uh, foarte clare, se discută până când se ajunge la o, la o decizie. Consiliul poate decide cu majoritate, nu procedează întotdeauna cu, un, uh, cu consens. Există această cultură din trecut care, după părerea mea, nu are niciun viitor. În Germania există Bundesratul, drept a doua cameră, unde cele 16 landuri legiferează uh, deschis, a fost întotdeauna public uh, și uh, la Bruxelles trebuie să se obișnuiască că sunt legiuitori și activitatea lor e, public, e publică. În acest sens, uh, doamna O'Reilly, termisa dumneavoastră este deosebit de, de utilă. La Consiliu, la Comisie, îmi cer scuze, a spus într-adevăr că a, această nouă cultură a, transparență, a transparenței se numără printre cele mai puternice din, de pe lume. Și trebuie să repetăm acest lucru pentru că Auzim din afară în repetate rânduri că Bruxelles este un monstru al birocrației, inaccesibil. Robert Menase a publicat recent un bestseller, un uh, roman care se intitulează Capitala, care va fi publicat uh, în curând în 26 de limbi. Dânsul a lucrat luni uh, întregi la comisie și le-a spus oamenilor că nu e chiar atât de închis. Există un acces și ce a făcut Juncker acum, în această perioadă, reprezintă cu siguranță un mare pas înainte. Două întrebări. Lobby-ul indirect, în, uh, până unde uh, ați impune criterii de accesibilitate publică? V-ați pronunțat de asemenea referitor la Comisia de Etică, că poate ar trebui să fie independentă. Și noi am avut aici un raport pentru propria noastră comisie de etică pe care am discutat pe, pe care l-am uh, discutat pe îndelung. Richard Corbett dorește oameni din afară și aici sau să existe reguli clare pentru angajații interni. Și ultima întrebare, ce plănuiți? Barbara Spinelli a punctat deja anumite aspecte, eurozona, ne-am putea închipui Consiliul European, agențiile europene. Ce se află așadar pe agenda dumneavoastră de lucru pentru transparență? Mulțumesc, Pervanș și apoi Barbara. Mulțumesc, doamnă ombudsman. Eu am fost pentru propunere pentru numirea dumneavoastră și sunt deosebit de impresionată de activitatea pe care o desfășurați zi de zi. Am să vă întreb referitor la două dosare, unul asupra care deja v-ați pronunțat, și anume dosarul Barroso. Ați emis o recomandare frumoasă într-un context deosebit de șocant, pentru că întâlnirea între domnul Barroso și Katainen fusese prevăzută în agenda domnului Katainen în drept o întâlnire inițial cu Goldman Sachs, după care specificată drept o întâlnire cu domnul Barroso și recalificată ca întâlnire privată, pentru ca în cele din urmă să se discute despre comerț și apărare în octombrie 2017. Cu alte cuvinte, tocmai atunci când Marea Britanie începuse procesul de reflexie referitor la viitorul relației sale cu, Mare, cu Uniunea Europeană iar uh, comerțul apărea drept o pârghie utilă pentru Marea Britanie într-un context când domnul Barroso a fost să se recrutat de Goldman Sachs tocmai în, pentru Brexit. Ați uh, emis o recomandare în acest dosar în care recomandați Comisiei ca subiectul comisiei, ca acest subiect să fie reconsiderat de Comisia de Etică. Mă întreb dacă ne puteți spune mai multe astăzi. Comisia a respins recomandarea dumneavoastră și cred că ați spus că comisia este exemplară în codul său de conduită. Iar când vine vorba de comisia de etică, ați venit cu o serie de recomandări, ați chiar afirmat într-o conferință de presă că codul de conduită actual nu ar permite corectarea comportamentului nepotrivit între domnul Katainen și Barroso. Codul de conduită și codul de etică sunt exemplare când vine vorba de toate democrațiile lumii. Nu ne oprim aici, însă nu suntem un stat. Cadrul nostru legislativ trebuie să fie și mai exemplar. Nu avem dreptul la greșeli și știm uh, în ce măsură acest gen de afaceri suminează sentimentul european și dăunează intereselor noastre. Azi dori să discut cu dumneavoastră de asemenea și despre afacerea Selmayr. Cu sigur, nu v-ați pronunțat încă în această privință, dar ați fost sesizată. Există o serie de uh, aspecte care pentru noi sunt indignante. Aspectul, de pildă, articolului 4, statutul funcției publice, care face necesară publicarea oricărui post vacant. Uh, nu ne putem închipui că în clipa în care domnul Selma era devenit secretar uh, general adjunct, după care imediat a devenit secretar general și s-a făcut o publicare între cele două momente. În plus, trebuie să se organizeze mai multe candidaturi, lucru care nu s-a întâmplat, pentru că doamna Clara Martinez și-a retras candidatura înainte chiar ca procedura să se desfășoare. În plus, am dorit să știm dacă domnul Selmayr ar fi putut fi desemnat în mod legal secretar general. Dacă, îmi cer scuze, a, fost, uh, a putut fi numit secretar general ajung și dacă avea competențele pentru a fi numit secretar general. Cred că aici rolul dumneavoastră este fundamental. Închei întrebându-vă, uh, știu că este foarte important că ați venit aici. Noi avem nevoie de dumneavoastră și dumneavoastră aveți nevoie de noi. Și iată de ce ultima mea întrebare ar fi, având în vedere că discutăm de Comisia de Etică, Comisia de Conduită, în aceste două dosare specifice, ce așteptați din partea noastră ca ajutor pentru activitatea dumneavoastră? Ultima vorbitoare este Barbara, încă o dată. În realitate, doream să pun în tocmai aceleași întrebări care au fost foarte bine punctate de doamna Beres, mai ales în ceea ce privește, domnul, în ceea ce privește pe domnul Barroso. Atunci când faceți o recomandare foarte bună din punctul meu de vedere, ceea ce privește pe domnul Barroso în situația de față și comisia refuză. Ce se întâmplă după aceea? Ați discutat, uh, dumneavoastră ați făcut o propunere, a fost refuzată, după care pur și simplu se oprește totul? Mulțumesc, aș dori să vă pun și eu o întrebare. Nu știu, dacă țineți minte, după ultimele alegeri, când uh, o parte din colegi o serie de colegi au fost uh, trimiși la comisie, am evaluat procesul și am făcut și recomandări pe viitor. Acum ne pregătim ca înainte alegerilor să organizăm o audiere sau un atelier referitor la viitoarele alegeri și viitorul proces de desemnare a comisarilor. Acum văd, având în vedere că lucrați asupra Consiliului, puteți face recomandări uh, pentru viitoarele alegeri și pentru viitoarele proceduri, pentru desemnarea funcționarilor Comisiei după alegeri. Cam atât, dacă nu mai sunt întrebări, vă dau cuvântul să răspundeți. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru toate întrebările și aș dori să încep făcând observație generală, relând cele spuse de domnul Iolainen legat de faptul că problema deschiderii Consiliului e în aer de multă vreme. Și am uh, putut constata în calitatea mea de ombudsman atât aici cât și în uh, Irlanda și când am fost jurnalist politic că lucrurile se schimbă atunci când există o coaliție în uh, direcția aceea. Cred că și dumneavoastră puteți promova acest efort. Ce face de pildă Comisia din Parlamentul olandez pentru a atrage și mai multe parlamente uh, pentru acest proiect uh, de a spori transparența Consiliului Firește devine un subiect tot mai important, având în vedere alegerile din 2019 pentru Parlamentul European și pentru Comisie și cu siguranță toate aceste forțe împreună vor reuși să schimbe lucrurile. Cred că Brexit și celelalte provocări cu care s-a confruntat Uniunea Europeană a atras atenția asupra acestor probleme. Nu se discută, acestea nu sunt discutate doar aici, la instituții, ci și de, um, am putea spune, cetățenii de rând în statele membre și toți împreună putem uh, face o schimbare foarte succint legat de întrebarea privind ombudsmanul Marii Britanii. De îndată după referendumul din Marea Britanie, m-am deplasat la Londra și am discutat cu Elizabeth Warren despre transparență în procesul Brexit și se scoate în evidență, dânsa știa deja că în cazul în care cetățenii britanici nu puteau avea acces la anumite documente în Marea Britanie, dacă aceste documente sunt deținute de, în același timp de instituțiile europene, pot avea acces la aceste documente uh, prin intermediul instituțiilor europene. Acum, în ceea ce privește alte aspecte, există o decizie importantă a curții. CEJ se pronunță mâine, dacă nu mă înșel, referitor la un fost funcționar UE privind acel document pe patru coloane, documentul folosit la triloguri, care schițează pozițiile și amendamentele care sunt discutate. Decizia de mâine ține de un, o solicitare de publicare în timpul trilogului a documentului pe patru colane. Eu când mi-am făcut uh, recomandările și propunerile, nu am cerut să fie publicate în timpul trilogului. Poți face acest lucru dacă doresc. Eu sugeram să fie publicat după aceea pentru ca oamenii să îl poată urmări. Este o decizie importantă pe care o așteptăm cu toții. În ceea ce privește comentariul unea dintre membrii legat de chestiunile care se pot uh, bloca la nivelul Consiliului pentru că există un dezacord între statele membre. E bine, cred că acestea sunt chestiuni de natură politică. Însă dacă există mai mare răspundere la nivelul Consiliului și dacă oamenii sunt mai conștienți de deciziile care se au la nivelurile mai joase, pregătitoare, uh, Uh, și la nivelul ambasadorilor, atunci uh, asta uh, firește va avea un impact care va schimba lucrurile. Transparența va fi instrumentul care va forța schimbarea și poate dacă există mai multă transparență și răspundere la toate nivelurile de luarea deciziilor în Consiliu, atunci va fi mai greu eventual pentru ca aceste impasuri să se producă, pentru că oamenii vor putea vedea exact unde are loc acest impas, cine este uh, responsabil. Prin urmare, va exista uh, o mai mare discuție legată acest subiect la nivelul Uniunii Europene sau la nivelul statelor membre. Nu știm care va putea fi rezultatul, însă sperăm noi că acesta ar putea fi unul pozitiv. Apoi, în ceea ce uh, privește uh, Ehm, dialogul tripartit și recomandările pe care le-am făcut eh, cu privire la investigațiile legate de dialogul tripartit, e bine, s-au făcut promisiuni în legătură cu anumite eh, chestiuni. De exemplu, că va exista o bază de date comună pentru a putea vedea exact când au loc aceste dialoguri tripartite, eh, cine ia parte la ele și așa mai departe. În principiu, multe dintre sugestiile pe care le-am făcut sunt acceptate și cu siguranță vă putem transmite răspunsurile pe care le uh, primim. Acolo unde nu s-au făcut angajamente, practic uh, uh, era vizat documentul cu patru coloane pentru că a existat o decizie a curții, deși am cerut ca acesta să fie dat publicității în timpul unui în timpul dialogului tripartit. Apoi, în ce lobby-ul indirect, da, ar trebui să fim naivi să credem că uh, aceste lobby-uri sunt făcute de uh, cei care abordează un membru al Comisiei sau Parlamentului în mod direct cerând uh, ceva. Dar cu toții cunoaștem căile indirecte prin care se uh, pot uh, face uh, astfel de tipuri de lobby, prin grupuri cetățenești și așa mai departe. Deci e important ca registrul uh, transparenței să ține cont de asta atunci când descrie practicile de lobby. În această săptămână poate mulți ați citit uh, informații legate de noua metodă high-tech uh, de uh, a face lobby care uh, schimbă modul în care gândim. Există niște algoritmi care sunt dezvoltați acum și studiați la Cambridge dar cu toții putem deja vedea ce se întâmplă destul de pe față la uh, Bruxelles. Ca, avem o anumită capacitate uh, de a monitoriza aceste lucruri, însă nu putem face așa cum trebuie dacă nu uh, vor exista niște modificări la nivel înalt. Apoi, în ceea ce privește uh, povestea legată de fostul președinte al Comisiei, domnul Barroso, dar am uh, intervenit în legătură cu acest subiect săptămâna trecută. Am primit mai multe plângeri în acest sens uh, și am uh, făcut încă o sugestie în lumina raport, rapoartelor întâlnirilor uh, uh, domnului Barroso cu uh, comisarul Katainen și pot să vă spun că nu îl investighez pe fostul președinte al comisiei, domnul Barroso, ci răspunsul comisiei la ce s-a întâmplat și practic am solicitat ca comisia să a roage comisia de etică să-și revizuiască analiza acestui subiect, având în vedere că avizul lor, conform căruia domnul Barroso nu a încălcat uh, niciun fel de cod uh, etic uh, cu privire la această chestiune, s-a bazat parțial pe angajamentul său de a nu face lobby. Cu privire la mm, domnul comisar Cataniu și fostul președinte Barroso, amândoi au spus că această întâlnire nu a fost una de lobby, însă cu toții trebuie să înțelegem că a fost înregistrată ca atare de către uh, comisie. Prin urmare, am adresat întrebări comisiei legătură cu acest subiect. Spuneați, uh, doamnă Spinelli, cred că uh, comisia a respins sugestia mea. Nu, nu așa stau lucrurile. Nu vreau să spun uh, ceva greșit în legătură cu profesia mea anterioară, însă lucrurile cred că au fost raportate puțin uh, eronat la uh, rezumatul conferinței de uh, preță. Există câteva luni pe care le are comisarul la dispoziție pentru a-mi răspunde. Refește secretarul general Salmar, suntem uh, conștienți de ce s-a întâmplat, am primit multe plângeri în acest sens și vedem să ved acum analizăm dacă sunt uh, admisibile sau nu. Sunt multe detalii întrebări detaliate care au fost emise Comisiei pentru Control Bugetar, prin urmare vom aștepta să vedem. Nu-mi place să mă ocup de chestiuni care au fost deja rezolvate foarte bine de alții, însă dacă lipsesc anumite elemente și dacă oamenii doresc să continue să-mi adreseze plângeri, cu siguranță voi uh, încerca să le uh, gestionez. În ce numiri, uh, în Consiliul Firește, în activitatea mea trebuie să fiu foarte atentă să nu trec de uh, linia politică, ceea ce încerc să fac mereu. Mulțumesc. Pervanș, poți să folosești microfonul? Îmi pare rău, dar ultima parte a întrebării mele e una care uh, își primește greu un răspuns. Uh, Însă vreau să vă spun că avem nevoie de dumneavoastră, iar dumneavoastră aveți nevoie de noi. Ce putem uh, face pe lângă ceea ce facem deja? Pentru că vom vedea ce se va întâmpla cu concluziile dumneavoastră legate de cazul Selmer, însă în ce privește cazul Barroso deja ați spus niște lucruri. Acestea nu au fost urmate în proporție de 100%. E bine, în ceea ce privește cazul președintelui Barroso, când am sugerat președintelui Juncker să uh, roage Comisia Ad Hoc să investigheze ceea ce s-a întâmplat uh, atunci când l-am, i-am cerut să ne spună foarte clar cum va fi tratat uh, domnul Barroso ca și reprezentant al Goldman Sachs E bine, făceam comentarii legate de mm, activitatea sa uh, recentă, însă aveți dreptate că uh, depind foarte mult de Parlament. Uh, instituțiile noastre se susțin reciproc, eu fac rapoarte, dar mă bazez pe Parlament și pe comisii să susțină munca mea. Deci sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră cu privire la acest subiect. Mă gândeam puțin la Breso la momentul ales pentru raportul dumneavoastră cu privire la Consiliu. Este data de 9 mai, cea care figurează. Când veți, veți putea prezenta comentariile? Doamna președinte, Puteți să ne dați niște detalii, pentru că acum, la jumătatea aprilie, avem un termen limită pentru a solicita uh, uh, rapoarte. Deci, uh, s-ar putea să nu reușim să reacționăm, însă ar fi util să spunem că ați răspuns deja la reacția Parlamentului în raportul dumneavoastră. Da. Deci, pe 9 mai este Consiliul și am cerut ca ei să nu solicite uh, o extindere în această situație. Deci am putea să revenim pe la jumătatea lui mai. Mulțumim! Sunt doamna președinte, vrem să vă mulțumim din partea tuturor colegilor. De asemenea, aș dori să fiți sigură că una este să vă ascultăm în plenară și alta este să avem un schimb de opinii cu dumneavoastră precum acesta. Deci apreciem foarte mult uh, acest schimb de opinii. Vă mulțumim. Mulțumesc și eu.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 Uh, dear colleagues, we, we are waiting if Mr. Wieland comes. Stimați colegi, uh, așteptăm uh, sosirea domnului Wieland. Dacă dânsul sosește mai repede, putem începe discuția.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 Nu știu cât ne va lua această discuție și mai trebuie și să vedem care sunt rezultatele uh, dialogului uh, tripartit în legătură cu statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Prin urmare, aș vrea să începem pentru a mă asigura că nu va trebui să amânăm apoi votul. Uh, după cum probabil știți, nu știu cât vreți să spuneți dumneavoastră, dar eu pot să vă informez că am finalizat Uh, dialogul uh, informal și am înțeles uh, că Consiliul deja a aprobat elementele. Dacă putem, votăm astăzi finalizarea raportului și o facem la timp, după care putem vota în mai, mă scuzați, doamnă președinte, în aprilie în plen. Așa putem să respectăm calendarul pentru solicitarea finanțelor pentru alegeri. Dar vă dau cuvântul pentru a ne spune unde ne aflăm și care este rezultatul negocierilor. Nu știu care dintre dumneavoastră vrea să ia cuvântul uh, mai întâi. Rainer? Mercedes? Robert, cred că avem nevoie de tine aici. Deci, poți începe. Foarte pe scurt, cum ați spus, doamnă președinte, trialogul a avut uh, un rezultat pozitiv. Punctele de discutat au fost două la număr. Mai întâi, Consiliul s-a uh, opus uh, informațiilor care trebuie furnizate dincolo de programele partidelor uh, politice sau legăturile pe care aceste partide politice le au. Și aici am inclus și chestiunea echilibrului de gen. În cele din urmă, am reușit uh, să găsim uh, un acord și acesta a fost inclus în text. Se spune foarte clar că trebuie incluse informații legate de echilibrul de gen cu privire la toate partidele membre. Cam aceasta a fost formularea pe care am uh, trecut-o în text. Apoi, un al doilea punct, are legătură cu faptul că orice partid politic din Europa Deci orice partid politic în Europa poate în solicitarea sa să arate că toți membrii și-au publicat pe uh, site într-o manieră foarte limpede, vizibilă și ușor de înțeles toate informațiile relevante pe durata a 12 luni. Am prevăzut de asemenea să existe pentru a evita situația în care datele nu sunt prezentate, uh, ne-am gândit să nu blocăm uh, întregul sistem pentru că un anume partid nu și publică toate informațiile. Am găsit așadar un compromis. Uh, imaginez că colegul nostru Vilan ne va spune mai multe pentru că dânsul s-a ocupat de acest aspect. Compromisul este, deci, următorul. Spunem așadar că regula generală spune că toate informațiile trebuie publicate. În acest moment, dacă există o problemă cu site-ul de internet, putem să Uh, reamintim partidelor ce se întâmplă pentru că acestea să aibă timp să corecteze. finanțamentul per un error, omisiune Nu există riscul să piardă finanțarea pentru, din cauza unei omisii sau unui erori involuntare comisă într-un interval foarte scurt pentru că s-a confruntat cu anumite probleme. E o soluție mai flexibilă pe de-o parte pentru că permite să se producă erori, omisiuni fără să aibă repercusiuni, însă obligă partidele afiliate la un număr minim. Iată, acesta este compromisul la care am ajuns și cu ajutorul Comisiei. Acestea erau cele două puncte importante. În celelalte privințe am ajuns ușor la un acord, nu ne-am lovit de probleme, votăm așadar, propunem un vot favorabil pentru că am ajuns la un rezultat excelent. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Rainer. Ja, vielen Dank. Ähm, mulțumesc foarte mult. Doresc să-i mulțumesc colegei Breso și colaboratorilor, mai ales pentru întâlnirile tehnice pe care le-am organizat. Le mulțumesc raportorilor din umbră, Comisiei, Consiliului, noilor autorități competente, DGFIN și altele care au participat, pentru că a fost vorba de valorificare a experienței practice acumulate până acum. Anumite aspecte nu au mai reprezentat o controversă spre sfârșitul uh, perioadei. Această revizuire rapidă nu reprezintă o revizuire generală și nu o poate înlocui. Aceasta se va realiza ulterior și mă bucur că am reușit să găsim o formulare în text care face astfel încât această evaluare să se desfășoare în mod regulat, nu doar la timp, astfel încât să se poată ține cont de experiența acumulată la alegeri și să nu se ajungă, pe de altă parte, în tocmai uh, în momentul înainte alegerilor, ci este o evaluare care trebuie să se desfășoare la jumătatea mandatului ar trebui limitate marile abuzuri, nu vom mai avea uh, membri multipli, se reduce pragul de înființare, pe de-o parte avem un prag special de 10%, nu de 15%, și ne vom concentra mai mult pe rezultatul la alegeri, nu vom mai acorda un uh, stimulent financiar uh, puternic care în trecut uh, reprezenta um, um, o încurajare chiar la abuzuri, ci dorim să încurajăm, ci să întărim pe viitor partidele. Dorim uh, să votăm asupra partidelor naționale, iar la uh, înregistrare nu vor mai conta persoanele fizice, nu vor mai fi necesare membri individuali sunt, uh, există în continuare iar uh, numărul lor depinde, contează, este luat în calcul firește și la finanțarea, la calculul finanțării totale. Și când vine vorba de logo, dorim uh, să arătăm cine face parte dintr-un partid european. Doamna Breso deja a afirmat că acest subiect al genului a dobândit o pondere importantă la trilog și nu m-aș fi așteptat ca la comisie și alți colegi, cu alți colegi să discutăm despre propunerea Consiliului astfel încât inițiativele noastre să se reflecte în text. Am reușit să facem acest lucru și putem extinde uh, respectiva secțiune pe viitor. În ceea ce privește dreptul electoral european, uh, s-a discutat dacă partidelor ar trebui să li se dea uh, posibilitatea să apară pe lista de vot cu logo-ul propriu. E clar că și noi dorim acest lucru. Logo-ul poate apărea și pe pagina de internet a partidului. Internetul domândește tot mai multă importanță. Să după cum a spus și doamna Breso, dorim uh, să nu extindem posibilitatea unor uh, incidențe tehnice și să se piardă din vedere de fapt, imaginea partidului, astfel încât uh, să nu se ajungă la repercursiuni negative financiare asupra finanțării partidelor. Aici nu e vorba de transparență în sens limitat, ci de mai multă vizibilitate a familiei uh, europene a partidelor. Sper să putem uh, să ne bucurăm de sprijinul unei majorități ample și deci ca toată lumea să fie mulțumită e în interesul nostru să putem vota în plen în aprilie, pentru că această nouă formulare a dispozițiilor relevante să se aplice deja din 2019. Thank you very much. I, I don't see director... Mulțumesc foarte mult. Us, but for vote he just trusts us, he didn't come, I understand, so no. to speak, so we... Yep. Domnul director nu este încă aici, de obicei dânsul este alături de noi, dar uh, dacă dânsul este în sală, vreau să întreb colegii dacă nu doresc să intervină, pentru că după aceea trebuie să uh, votăm. Nu vreți să ne spuneți de ce v-ați amânat votul, domnule Corbett? În legătură cu acest uh, subiect, felicitări, s-au făcut progrese majore. Uitați, am spus ceva încurajator. Apoi, în grupul de lucru privire la regulile de procedură am analizat uh, aceste subiecte și pot să vă spun uh, că exista un punct uh, planificat pentru vot mai târziu în această zi, este vorba despre uh, regulile modificate legate de situația în care um, președintele poate să solicite um, vot în bloc pentru uh, anumite amendamente. De exemplu, dacă există un uh, grup mare de amendamente ale același grup, uh, se poate face asta, însă firește uh, președintele are nevoie de autorizația sălii pentru a face asta. Însă nu a existat suficientă majoritate uh, pentru această poziție în acest uh, moment uh, în cadrul grupului politice. PP-ul m-a abandonat. Nu toate grupurile mici m-au susținut, din păcate, uh, cu privire la această inițiativă. Așadar, am vorbit uh, non-stop, însă până la urmă discuțiile interne sunt cele care au mers uh, prost. Dar nu vreau să mă amestec în uh, treburile dumneavoastră interne. Prin urmare, mi s-a părut prudent să retragem acest punct de pe ordinea de zi de astăzi. Grupul nostru de lucru va mai analiza situația pentru a vedea dacă se mai poate face ceva, însă cu siguranță în acest moment nu mai are sens să votăm acest punct. Mulțumesc. Intervenția fără microfon la doamne președinte. Domnul Wieland. Da. Dincolo de formulările obișnuite la prezentarea unui raport, cred că e ocazie oportună să spun că am uh, cooperat pozitiv și intensiv, am uh, dovedit încredere reciprocă și vom ajunge cu siguranță la un bun rezultat. Și acum uh, să repet foarte succint, nu e vorba de un act de trădare față de colegul Corbett pe care îl apreciez în mod deosebit ci la ultima ședință, pur și simplu, am discutat cu, cu aceia uh, care pregătesc ședințele, mai ales ședința plenară, de pildă. Și din experiența mea întelungată în comisii, uh, de fiecare dată, am, am constatat că de fiecare dată când un uh, președinte spune, a, sunt doar câteva amendamente, 3, 4, 6, putem să le votăm uh, în bloc, atunci uh, o parte din colegi spun da, iar alții se pronunță pe rând uh, fără acela, fără acela și de multe ori se pierde mai mult timp cu discuțiile decât dacă într-adevăr s-ar fi investit timp să se cumuleze aceste amendamente. Iată de ce controversele nu au fost atât de mari, iar în plen Ni s-a părut problematic ca președintele pur și simplu să poată dispună atunci când există obiecții, uh, firește există întrebarea cât de mari trebuie să fie aceste obiecții, trebuie să existe un drept minoritar ca președintele uh, să decide. Noi am uh, considerat că ar trebui totuși să se ia în calcul ce putem câștiga dintr-o modificare și că de multe ori efortul este uh, mult, uh, este inferior sub efortului care ar fi depus punând toate aceste amendamente la oaltă. Ar trebui să dăm o încurajare din partea administrației atunci când uh, un partid cere un vot, o listă de vot, de pildă, să există un maxim de 20-30 și când un partid anunță de la bun început că aceste voturi nominale 10-20 pot fi tratate într-un singur vot și într-adevăr așa se întâmplă, atunci acest vot să nu fie înregistrat drept un, drept 10 voturi nominale de pildă, ci drept un singur vot nominal și partidele sunt încurajate să semnaleze din timp că toate acele amendamente pot fi votate în bloc. Și cred că este o um, ameliorare practică care ne-ar putea îmbunătăți viața și economisi timp. Mai dorește și altcineva să spună ceva? Domnule Wieland sau Richard, poate știți um, când s-ar putea să primim o nouă propunere? Elmar? Nu e permis domnului Vilan să-mi asculte întrebarea. Deci, uh, întrebam când anume credeți că grupul de lucru ar putea finaliza uh, reflexia și ar putea propune ceva? Cred că mai avem nevoie de o ședință, având în vedere situația de astăzi, firește se poate schimba, dar am ajuns la un acord că fie ne confruntăm de consult, cu consultări la uh, comisie și plen după vacanța de vară sau înainte. Credem că, cel puțin uh, înainte de vacanța de vară, putem progresa dacă nu apar, firește, pe parcurs uh, alte puncte suplimentare. Mulțumesc, Elmar! Just thought about it as I saw on the agenda. Am o întrebare. M-am văzut că avem uh, Ungaria pe agenda astăzi. Există planuri să verificăm și situația statului de drept în România sau nu există niciun plan? You, you know how the committees do the planning, so normally it's coordinators. În mod normal, coordonatorii uh, decid acest lucru. Deci dacă cineva adică chestiunea la ședința coordonatorilor, discutăm. Deci, deocamdată n-am primit niciun fel de cerere de niciun grup politic, deci nu e în plan. Pentru moment, da, în acest moment nu e în plan, dar nu pentru că am respinge-o, ci pentru că n-am avut nicio propunere. Mulțumesc foarte mult, este o informație foarte importantă. Așadar, avem încă 9-10 minute. 7, de fapt, spune doamna președinte. În acest caz, aș putea să mă întorc la ce a spus domnul Viland. Da, vom privi lucrurile și invers, ca un stimulent să avem un uh, vot în bloc cu un singur apel nominal, dar domnul Vilan are dreptate când spune că atunci când vicepreședinții uh, în plenară cer vot în bloc pe 12 amendamente și e o persoană care spune nu sunt de acord, pierzi mai mult timp decât câștigi. De aceea propunerea spunea că președintele ședinței poate, nu trebuie să, și trebuie să judece un pic situația. Poate să facă acest lucru, dar nu trebuie să o facă. Deci uh, uh, schimbarea regulii ar preveni, ar preveni situația în care un grup care astăzi nu este aici, de exemplu grupul FDD, să propună în mod deliberat 1500 de amendamente la plenară ca să, fac, ca să blocheze lucrurile plenarei. Atunci președintele cu acordul uh, plenarei ar avea uh, permisiunea să le voteze pe toate. E o măsură de precauție. Cine știe ce o să întâmple în următorul Parlament după următoarele alegeri E important că uh, vor exista aceste măsuri de siguranță, chiar dacă nu va trebui să le folosim. De fapt, aceste, avem aceste minute și aș vrea să te întreb, Rainer, în ce situație sunteți cu ce alte amendamente și reguli de procedură? Nu știu dacă poți să ne spui care e situația discuțiilor, unde ați ajuns și cum vezi viitorul acestei uh, chestiuni? În amănunte, amănuntele în discuție, există un punct care poate vă interesează. Am încercat să înaintăm în demarcarea întrebărilor întrebări uh, cu răspuns oral și întrebările uh, considerate a fi interpelări majore la acesta din urmă există specificitatea că pot fi înaintate de un grup politic sau de un anumit număr de deputați. Am încercat să introducem anumite criterii care să precizeze că o, mare, că o interpelare majoră nu trebuie să ajungă neapărat în plen, dar atunci când uh, răspunsul e interesant, e prost sau chiar când uh, nu se primește niciun răspuns, există posibilitatea ca um, cel care a adresat interpelarea să reia interpelarea, să exercite mai multă presiune uh, și atunci să ajungă în plen cu o interpelare majoră. După care exista următoarea întrebare, când înainte de alegeri se ajunge la o acumulare a acestor interpelări majore, cum se procedează la o sortare? Avem convingerea că atunci când, dacă stabilim pragul uh, cumva mai sus, uh, dacă justificările, de pildă, um, să fie mai uh, lungi pentru a putea înțelege, pentru a avea formulări clare și dacă precizăm că pot fi gestionate doar trei într-o săptămână, având în vedere și considerente de capacitate, după care apărea și întrebarea ce facem dacă există peste trei interpelări majore, trebuie să renunțăm la o parte dintre cele suplimentare. Atunci când există peste trei, conferința președinților poate alege una care să fie abordată oricum, după care toate celelalte trebuie tratate în funcție de timpul disponibil. Conferința președinților nu are posibilitatea de a împiedica ceva în mod permanent dacă cineva dorește să utilizeze acest drept. După care, întrebările ulterioare care uh, așteaptă la rând și care, de pildă, nu ar fi tratate din cauza considerentelor de timp, există posibilitatea tratărilor înainte. Cred că am venit cu o propunere foarte echilibrată după care 130, 130A uh, vor fi transformate într-un punct de procedură, într-un articol din regulamentul de procedură pentru a face economii de text. Aceasta este poate modificarea cea mai semnificativă, după care există alte câteva aspecte unde am putea spune că ar fi modificări de redactare însă sunt uh, mult mai temenice pe fundament, dar nu ceva uh, absolut ieșit din comun. Mulțumesc. Deci, dragi colegi, tocmai am uh, votat 45 nu știu, am dacă mai aveți ceva de adăugat, dacă nu, mai avem 5 minute. Dacă mai aveți vreo chestiune pe care vreți să o menționați, dacă nu, așteptăm. dear colleagues, can we start the vote? Putem începe votul. So maybe we do the test with our voting card, so could you please put your... Vă rog să testăm uh, sistemul de votare. Introduceți cartelele de vot. Have the machines working. So the vote is open, but uh, you are not testing your cards. Votul este deschis. Vă rog să introduceți cartelele de vot.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 Așadar, începem cu statutul și finanțarea partidelor uh, și fundațiilor politice. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Sau, mă rog, o să fie deschis imediat, spune doamna președinte. Acum votul este deschis. Așteptăm încă doi colegi care vor, poate nu vor să voteze. Din nou PP are un vot prea mult. Un vot prea mult la PP. Acum e în regulă. Votul este închis. 22 de voturi pentru. Se adoptă. Acum trecem la raportul privind implementarea tra prevederilor tratatelor privind uh, Parlamentul Național, Compromisul A. Cine este pentru? Intervenție fără microfon a raportorului. Deci compromisul A. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci PP-ul n-a votat compromisul A? A, votați pentru. Bun, deci compromisul A este adoptat. Acum avem o intervenție a domnului Rangel. O chestiune tehnică, dar importantă. Compromisul B are un amendament oral unde, conform articolului 10.2 din Tratat de Funcționare a Uniunii Europene, așa cum deci adăugați formularea în engleză as acknowledged în loc de pursuant to. Pentru că recunoaștem responsabilitatea guvernelor naționale față de parlamentele naționale. E cineva împotriva acestui amendament oral? Nu? Atunci votăm astfel amendat. Cine este în favoarea compromisului B? Pentru, împotriva abțineri, adoptat. C? Pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul D? Pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 60, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 61 pentru, împotriva, abțineri, respins, 62 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 68 pentru, împotriva, abțineri, respins, 63 pentru, împotriva, verificăm 63, votul este deschis, Votul este închis. Respins. 12 la 12. Compromisul E, cine este pentru, abțineri. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 64, votul este deschis. Votul este închis. Aceeași situație. 12 la 12 respins. 66. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 66. Probabil că va fi aceeași situație, dar mai bine să verificăm. 2 colegi trebuie să mai voteze. Închidem votul. Deci închidem votul. Este respins. 8 la 9. 70 cine este pentru? Nu, 69 spune doamna președinte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă. Verificăm 70, votul este deschis. Deci verificăm 70. Votul este închis. 8 la 16. Compromisul G, cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. 75 pentru, împotriva, abținere, respins. Compromisul H, cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. Compromisul I, pentru, împotriva, abținere, adoptat. 81 pentru. 77 este caduc pentru că am adoptat I. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 81. Cred că e respins. Votul este închis. Se respinge 9 la 12. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 82. 82. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 83. Votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins. Compromisul J. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul K. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul L. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 92 prima parte. Cine este pentru, împotrivă, socialiștii au fost pentru, da? Deci este adoptat 94. 94 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar putem să verificăm 94, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul M. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 99, ultima propoziție. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 99, votul este deschis. Închis. E respins. 95 cine este pentru, împotrivă, abține, verificăm, votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. 100. Uh, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul N pentru, împotrivă. PPO a votat pentru. Deci, de data aceasta este adoptat. Compromisul uh, O, cine este pentru, împotriva, abține, adoptat. 1 este caduc. Deci trecem la compromisul P adoptat, compromisul Q pentru împotrivă abținere adoptat, compromisul R pentru împotrivă abținere adoptat, compromisul S pentru împotrivă abținere adoptat. Acum citări 1. Cine este pentru, împotrivă? Verificăm. Cred că este respins, dar verificăm. Votul este închis. Este respins. 2. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 3. Pentru, împotriva, abținere adoptat. 4. Pentru, împotriva, Cred că este respins, dar verificăm. Mulțumesc, Barbara. E respins. 5 pentru, împotrivă, verificăm din nou. Verificăm 5. Este respins. 11 la 13. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 7 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este și respins, 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 9 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul T pentru împotriva abțineri, adoptat. 13 pentru împotriva abțineri, adoptat. U pentru, împotriva, abținere adoptat. 16 pentru, împotrivă. Verificăm 16. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat 14 la 10. 17 pentru împotrivă, abțineri. 17 pentru, împotrivă, nu, nu știm. Verificăm. 17, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 18 pentru, împotrivă. Verificăm 18. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 12 la 11, 19 și 20 pentru, împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 21 pentru, împotriva abține adoptat, compromisul V adoptat, compromisul X pentru împotriva abține adoptat. 26 partea 1 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotriva abțineri respins. 27 pentru, împotrivă, cred că este adoptat. 28 pentru, împotrivă, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Deci din nou 28 deschidem votul. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Compromisul Y pentru, împotriva, abținere adoptat. 32 pentru, împotriva abțineri, respins. 33 pentru, împotriva Cred că este respins, dar verificăm. 33. Votul este deschis. Votul este închis, se, respinge. Compromisul Z. Pentru împotriva abținere adoptat, 35 pentru, împotriva abținere adoptat, 36 pentru, împotriva abțineri respins, 37 pentru, împotriva abțineri respins, 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A, A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 este caduc. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri respins, 43 pentru, împotriva abțineri adoptat, 44 pentru, împotriva abțineri adoptat, 45 pentru, împotriva Verificăm 45. Cred că este adoptat, dar verificăm. Votul este deschis și este adoptat. Compromisul AB pentru împotriva abținere adoptat. Vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Surprinzător, 23 la 1 Felicitări. Trecem la al treilea vot. Votul privind uh, Ungaria. Avem avizul privind situația din Ungaria. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 5. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru, abțineri adoptat. A doua parte. E, nu, nu e caducă, o votăm. A doua parte. Cine este pentru, împotrivă, Cred că este adoptată, dar verificăm. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amendamentul 11. Cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. Compromisul C. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amendamentul 14. Pentru, împotriva, cred că este adoptat. Verificăm. Verificăm. Compromisul D, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Scuze, E, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 18, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul F, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 22, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 23 pentru, împotriva abține respins. 27 pentru, împotrivă. Verificăm 27. Verificăm 27, așadar, pentru cei care vor să voteze. Închidem votul și se respinge. Compromisul G, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Nici nu știu cum ați votat, deci vot, verificăm oricum. Douăzeci și opt. Mm, sunt colegi care n-au votat, se închide votul. Este adoptat uh, 29 pentru... Scuze, domnul Viland uh, dorește să ia cuvântul. Doamnă președinte, 28 a fost adoptat. Iată de ce cer că solicitarea în varianta în limba germană să fie verificată pentru că, după părerea mea, versiunea în germană deviază mult prea mult de varianta în limba engleză. Yeah. Uh, sorry, 29 in favor, again. 29 pentru, împotriva, abținere adoptat. 30 pentru, împotriva, abținere adoptat. 31 pentru, împotriva, abținere adoptat. 32 pentru, împotriva, abținere adoptat. Vot final, vot cu apel nominal, votul este deschis. este adoptat. 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri. Așadar, acum dăm cuvântul lui Paolo și după lui George. Paolo, Da, vreau doar să spun că urmărim uh, foarte multe recomandări uh, în rapoartele noastre, dar în niciun caz nu putem urmări ideea că trebuie lansată o procedură articolului 7, procedură legată de articolul 7, doar pentru că așa crede Comisia Europeană. Deci poziția PPE, aceasta este, vrem să subliniem, și acesta este singurul motiv pentru care unii dintre noi s-au abținut, pentru că e o măsură discreționară a Comisiei și ar trebui să fie. I can give the floor to George who wanted to say something. O să dau cuvântul lui George care a vrut să spună ceva. So, uh, George Shepin. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O declarație personală. Ca membru al acestei comisii aș vrea să-mi exprim regretul că acest aviz a primit un vot majoritar. Avizul se referă la o Ungarie inventată, fabricată foarte departe de realitate. Regret acest lucru, mai ales în lumina delegației, vizite delegației AFCO în Ungaria, unde am fost primiți la cel mai înalt nivel și am putut să facem schimb de idei și cu Curtea Constituțională, cu Ministrul Justiției, cu ministrii, eh, Ministrul eh, pentru Afaceri Europene și cu membrii seniori ai Parlamentului Maghiar. Pe de altă parte, ca membru Fides, aș vrea să adaug că acest raport reprezintă un uh, material uh, de campanie excelent pentru alegerile din aprilie și justifică în mod total uh, campania Stop Bruxelles. Să nu fiți surprinși dacă acest aviz va fi folosit în campanie ca să susțină Fidesz și să discrediteze Parlamentul European, lucru pe care de altfel îl regret. Așadar, în numele Fidesz, dați-mi să vă mulțumesc. Um, anybody else? So we can move to the next... Altcineva? sau mai dorește să intervină? Maite, te rog. Foarte succint, doresc să vă spun că regret considerabil percepția colegului nostru și eu am uh, făcut parte din acea delegație și nu am ajuns în tocmai la aceleași concluzii. So we can move now to the next vote, which is Mr. Mulțumesc, trecem la următorul vot, raportul Iandovski, aviz privind monitorizarea aplicării legislației europene în perioada 2016-2017, compromisul 1, cine este pentru, pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 5, pentru împotriva Verificăm amendamentul 5. Cred că este adoptat, spune doamna președinte, dar vreau să-l verificăm. Votul este închis, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, presupun că PPU a fost pentru, se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 este caduc. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc, jurăm. 15 este caduc și a dat la 20. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, verificăm 25, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă. Verificăm 29. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 30 pentru, împotrivă, Cred că e aceeași majoritate. Da. Nu, este respins. Da, verificăm. Verificăm. Votul este închis. Este respins. Compromisul 6 pentru împotriva abținere adoptat. 33 pentru împotriva abțineri. Verificăm 33. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat 13 la 10, 34 pentru, împotrivă, ține respins, 35 împotriva, abține respins, 36 pentru, împotriva, abține respins, 37 pentru, împotriva, abține respins, 38 pentru, verificăm 38, votul este deschis, Votul este închis și se adoptă 14 la 8, 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot final, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. 23 la 1 am finalizat votul și ne reîntâlnim la ora 14.30 la continuarea ședinței Comisiei AFCO. Ședința se suspendă.